Colleagues, welcome to this afternoon session. Dragi colegi, bun venit la ședința din această după-amiază. Am ajuns la punctul numărul 9, primul vot electronic. E vorba de un proiect de aviz pe propunerea pentru decizia Consiliului pentru acordul între UE și Republica Belarus privire la mecanismul vizelor responsabil este Petras Austrevicius. Dacă dorești să iei cuvântul, poți, nu este cazul, așa că putem să votăm. Acum, electronic, s-a deschis votul. One vote Okay, no, one, one, one. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 57 la 3. Trecem la punctul 10. E vorba de proiectul de aviz pentru decizia Consiliului pentru încheierea acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală raportor din nou Petra sau Străvicius, vrei să iei cuvântul acum? Foarte dezamăgitor. Bun, atunci deschidem <laughs> votul și vă rog să votați. S-a închis votul. Se adoptă 53 la 10. Am ajuns la punctul 11 deja, la recomandarea către înaltul reprezentant și Consiliu în conformitate cu articolul 118 din regulamentul de procedură în pregătirea procesului de revizuire a tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare, controlul armelor nucleare și opțiunile de dezarmare nucleară. Raportor aici este Sven Mixer. Dacă doriți să luați cuvântul, puteți. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu nu sunt așa de modest ca prietenul meu Petras, o să spun câteva cuvinte totuși. Anul acesta se marchează cea de-a 50-a aniversare a intrării în vigoare a Tratatului de Non-Proliferare Original. Tratatul acesta a fost un cadru vital pentru neproliferare și dezarmare și facilitarea folosirii uh, energiei nucleare civile, uh, care este cuprinsă de asemenea în uh, interesul de securitate al Uniunii Europene. Această conferință la care se face referire a fost un succes pentru că nu numai sărbătorea 50 de ani, ci pentru că tocmai s-a nu s-a ajuns la un acord uh, cu privire la documentul uh, de a, la acordul respectiv, ceea ce ar fi al doilea eșec uh, în consecutiv, nu s-a ajuns la un document de consens și de aceea cu atât mai importantă este încercarea de a o face. Vreau să mulțumesc foarte mult colegilor care au fost foarte activi, care au participat la acest document prin diferite amendamente care au îmbunătățit originalul și l-au făcut și mai puternic și mai clar. Aș vrea să mulțumesc mai ales raportorilor din umbră cu care am avut o discuție foarte constructivă, de fapt mai multe, și am reușit împreună să avansăm pe mai multe amendamente și să le cuplăm în 10 amendamente de compromis. Sper că veți susține, deci, adoptarea acestor recomandări și aici și la plenară. Mulțumesc! Mulțumesc, Sven Mixer. Dacă mai dorește cineva să mai ia cuvântul în legătură cu acest punct, nu este cazul, atunci aș propune să trecem la vot. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 50 și s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 51 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 52 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 53 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm 53. Se deschide votul. Se închide. Respins. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 54. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 56. S-a deschis botul. S-a închis. S-a adoptat foarte clar. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri. Se verifică 66, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică 67, s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. 68 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 69 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificare? Bine, verificare la 71 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge atât de clar 71 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 73 caduc. 74, 71 n-a fost adoptat. Deci, 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 82 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru. Împotrivă, abțineri. Verificăm 84, s-a deschis uh, votul. S-a închis și se adoptă. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 86. A fost retras. 87 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să-l verificăm pe 87. S-a deschis votul. S-a închis. Diferență de un vot se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 91, vot a deschis. S-a închis. Respins. 89 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 90. Pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 92. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 94 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 95 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să-l verificăm pe 100. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 101 de la domnul Donjon. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 112 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri. Sunt destul de sigur că se respinge, dar haideți să-l verificăm. S-a deschis votul la 113 Arnaud Danjon. S-a închis. Respins. 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 115 nu a fost preluat. 116 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, respins. The recitals. Considerentele 6. Pentru împotriva abțineri se adoptă, 7. Pentru împotriva abțineri. Verificăm numărul 7. S-a deschis votul.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 11 devine caduc și trecem la considerentul 13. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 16 verificăm, s-a deschis votul, Cred că e foarte clar, dar votul s-a închis. Da. Se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 17, s-a deschis votul. S-a închis votul. Este evident că se adoptă. Compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru împotriva abțineri. Verificăm numărul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 21 pentru, împotriva abțineri se respinge, 22 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 23 preluat de Petras, pentru, împotriva abțineri se adoptă, 24 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 25 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 26 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 34 pentru, împotriva abțineri se respinge, 35 pentru, împotriva abțineri se respinge, 36 pentru, împotrivă, abțineri, să respinge. Amendamentul 37. 37, repete președintele. Trecem acum la 37 și avem un amendament oral aici. Vrem doar să schimbăm intenționat cu neintenționat, ca textul să spună, iar riscul de folosire neintenționată a armelor nucleare se referă doar la prima parte, pentru că avem un vot pe părți aici. În regulă, spune președintele, vorbim de două litere care schimbă sensul. Oarecum. E toată lumea mulțumită de acest amendament oral? Atunci 37, prima parte. Pentru împotrivă, abțineri. Verificăm 37, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39. Domnul Weimers. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Verificăm. S-a deschis votul. Mai lipsesc două voturi. Vreți, vă rog, să votați? S-a închis votul. Iată o majoritate evidentă. 44. Arnaud Danjon. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 44. S-a închis votul. și se respinge la limită. Referiri 1. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi avem un amendament oral, numărul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Referi, uh, amendamentul numărul 4 la referiri pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Vot electronic pe proiectul de raport cu modificările aduse. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 61 de voturi pentru și 1 împotrivă. Felicitări, evident, un raport foarte bun. Aceasta a fost sesiunea de vot a zilei. Continuăm reuniunea în 5 minute când îi vom ura bun venit lui Joao Vale de Almeida.